Deschidem reuniunea Comisiei de Bugete. Vă rog să ne scuzați pentru întârziere. Ca de obicei, așa se întâmplă în fiecare an, pentru pregătirea acestui vot lung și anevoios, pentru a vota amendamentele Comisiei de Bugete la bugetul pe anul viitor, a trebuit să ducem la bun sfârșit un acord posibil un acord politic cât mai larg posibil între majoritatea grupurilor. De acest lucru s-au ocupat raportorii noștri împreună cu raportorii din umbră de la fiecare grup, împreună cu secretariatul, căruia îi subiectele în legătură cu care suntem de acord și pe cele în, care, în legătură cu care nu suntem de acord. Liniște, vă rog. Mă bucur să văd că domnul director general din partea comisiei este prezent. Va avea și ocazia să ia cuvântul. Primul punct este adoptarea ordinii de zi. Dacă nu are nimeni comentarii, ordinea de zi se consideră adoptată. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din 22 septembrie. Dacă nu vor fi remarce până la sfârșitul reuniunii, acesta se va considera adoptat. Ați văzut în Cobu News informațiile președinte Așadar, încă o informație. La reuniunea coordonatorilor de săptămâna trecută s-a decis ca, după decizia conferinței președinților privind alcătuirea delegației Parlamentului, care va negocia cu trioul președinției Consiliului Afaceri Generale, cadrul financiar, Așadar, carcătuirea acestei delegații va fi următoarea. Președintele Comisiei de Bugete, șefii de delegație, doi co-raportori pentru cheltuieli și doi co-raportori pentru venituri. La reuniunea coordonatorilor de săptămâna trecută s-a decis pentru cheltuieli va avea și un co-raportor, colegul nostru Ivalo Calfin, care astăzi nu este prezent deoarece este foarte activ implicat în viața politică din țara sa. În funcție de ce se întâmplă acolo, noi sperăm că va rămâne la noi și va fi coraportor, poate că el speră altceva. Pe partea veniturilor, Jean-Luc și uh, reducerea anumitor uh, cheltuieli, dar nu doresc eu să mă amestec în opțiunile politice ale grupului liberal. Acum ajung la punctul 4. În ceea ce privește organizarea votului, avem un obiectiv care vă va bucura pe toți și anume să terminăm votul seară la 18.30. Ca măsură de precauție, am prevăzut ca în fiecare an posibilitatea de a mai uh, desfășura o ședință suplimentară joi, dacă sunt cumva puncte rămase nerezolvate. Considerăm că dialogul politic a ajuns într-o fază suficient de avansată între grupuri încât să putem proceda uh, cât se poate de repede. Astfel, obiectivul pe care l-am stabilit în această dimineață la reuniunea coordonatorilor este să facem în acest final de dimineață o analiză politică a uh, sugestiilor raportorilor noștri și să discutăm cu conform tradiției, el ni se alătură și, de altfel, cu acordul raportorilor, eu aș propune să-i dăm întâi cuvântul domniei sale, pentru ca raportorii să poată după aceea să răspundă la ce va spune el. Și, eventual, să îi adreseze alte întrebări. După aceea, pauza de prânz pentru uh, discuțiile bilaterale necesare între raportori și raportori din umbră, iar votul va începe la orele 15. Ideea este ca în această după-amiază să uh, votăm categoriile care pun cele mai puține probleme în aparență. Ceea ce nu înseamnă neapărat că există un acord politic, însă cel puțin în legătură cu aceste categorii știe fiecare grup ce dorește să obțină deci votul va putea fi obținut fără probleme. Categoria 1B, categoria 2, categoria 3A. În această după amiază. La începutul după amiezei, în funcție de discuțiile bilaterale organizate la dejun, vom vedea dacă mai avem nevoie de o reuniune a coordonatorilor. Dacă da, mâine dimineață la 9 vom vota în cursul dimineții restul din categoria 3, adică 3B, categoria 4 în întregime, atât cifrele cât și comentariile, care sunt întotdeauna foarte importante, mai ales la categoria 4, și categoria 5, bugetul comisiei, cheltuielile funcționale ale uh, domnului director, pe care le vom reduce cât se poate de mult. Vreau doar să fac presiuni, ca să nu se simtă prea bine în mijlocul nostru. Și mâine după amiază vom vota categoria bugetul celorlalte instituții, categoria 5, celelalte instituții, inclusiv bugetul Parlamentului. Săptămâna aceasta votăm doar bugetul, liniile bugetare cu cifrele și comentariile și proiectul de rezoluție va fi votat săptămâna viitoare în 13. Iar deadline joi, 6 octombrie, la orele 17. Amendamentele în limba engleză. Adaug că mâine dimineață vom vota și raportul, proiectul de raport al lui Ivalo privind garanțiile UE pentru BEI în cazul pierderilor rezultate din împrumuturi și garanțiile împrumuturi acordate unor proiecte realizate în afara UE. Vă amintiți că a fost o negociere foarte îndelungată, au fost trialoguri nenumărate, iar colegul nostru Calvin a obținut un acord care trebuie să fie votat mâine dimineață discursul său introductiv. Merci beaucoup, président. Merci de... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că mi-ați acordat posibilitatea de a lua cuvântul pentru a vă prezenta câteva comentarii înainte de începerea votării amendamentelor la comisia dumneavoastră. Aș vrea să vă spun într-o primă fază că suntem mulțumiți de multe din că ele stabilesc în foarte mare parte nivelul de credite de angajament din proiectul de buget pe care Consiliul le uh, tăiase la lectura sa. Și dori să fac câteva observații privind creditele de plată. Creditele de plată reprezintă 3,7 miliarde de euro, așa cum a stabilit Consiliul, și pentru noi este clar că este o sumă greu sustenabilă, deoarece este redusă în mod excesiv pentru al doilea an la rând. Știm ce s-a întâmplat anul trecut, rubrica 1A, investițiile, competitivitatea și creșterea, tot ce dorim noi să facem în programul UE 2020 și rubrica 1B, coeziune și execuție executarea fondurilor structurale sunt extrem de importante în această perioadă de dificultăți economice. La ora actuală desfășurăm o analiză a executării bugetului pe 2011. Vom avea ocazia să mai discutăm despre acest lucru, dar ca să clarific dezbaterea pe acest punct, vreau să vă spun că această executare s-ar putea să fie mult mai ridicată decât în anii precedenți consecință, spre deosebire de alți ani, trebuie să ținem cont de acest lucru, ă, transferul global ar putea să nu răspundă nevoii de credite de plată suplimentare care fusese identificată. Vom avea ocazia să mai discutăm și la conciliere cu datele de executare actualizate. Discuția va trebui să continue pe această bază, dar vreau să subliniez această idee pentru a clarifica Există amendamente care subliniază prioritățile Parlamentului European și aș dori să menționez două dintre acestea în importanței de a face progrese în acest dosar. Chiar ieri am prezentat o nouă propunere care conține două temeiuri juridice. Aș dori să spun uh, câte ceva și despre Palestina. Se vorbește despre consolidarea finanțării pentru 2012 printr-un fond special care este acum examinat în contextul disponibilităților din 2011. S-ar putea să vi se propună așa ceva și sperăm că va ajuta să se rezolve o parte din problemele pe care le-am identificat în legătură cu acest subiect. În ceea ce privește rezervele, domnule președinte, observ că, ca de obicei, Parlamentul European dorește să transmită anumite mesaje și, ca de obicei, doresc să amintesc anumite aspecte. este de important ca aceste rezerve să nu contrazică angajamentele juridice și politice și, de asemenea, să respecte liniile bugetare la care se referă. Aș dori să amintesc că nivelul rezervelor nu trebuie să fie excesiv ca să nu dăuneze executării bugetului în primul semestru al anului viitor. Aș vrea și să menționez că ne preocupă două rezervele de credite administrative, care reprezintă 15,8 milioane de euro și reprezintă echivalentul a 317 posturi și care vizează, pe de altă parte, anumite servicii ale comisiei. Este o chestiune despre care am discutat anul trecut și aș dori să revin asupra ei, ca să vă spun că dacă doriți să mențineți aceste rezerve, ar trebui să se grupeze la linia generală pentru salarii, pentru că noi nu putem să facem discriminări între servicii, noi ca angajator unic. Doream să subliniez încă o dată acest punct. Gestiunea noastră ar deveni mult mai costisitoare astfel. Însă am menționat toate aceste lucruri în scrisoarea noastră privind executabilitatea și aș dori să mai revin acum asupra două puncte. Proiectele pilot și acțiunile pregătitoare și, în al doilea rând, creditele administrative. În legătură cu proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, ne-am străduit să analizăm și să evaluăm posibilitățile de implementare a unei liste provizorii a acestor proiecte. Sperăm că această primă analiză a fost utilă pentru Parlament confirmăm că ne dorim pe deplin să colaborăm pentru a ajunge la o implementare eficientă a proiectelor pilot și a acțiunilor prioritare. În ceea ce privește creditele administrative în cele din urmă, aș dori să-i mulțumesc raportorului care a avut grijă ca creditele administrative ce vizează instituția în ansamblul său să fie restabilite. Nevoile administrative legate de aderarea Croației scrisoarea rectificativă 2012 nu au fost încă luate în considerare pentru această lectură a Comisiei Bugete, dar am înțeles că se va discuta despre acest subiect la conciliere. Vreau să mai spun că mulțumesc comisiilor specializate pentru că au restabilit liniile de susținere administrativă pentru uh, diferite programe. Acestea sunt esențiale pentru buna lor funcționare și Sper că raportorul general va susține această, acest demers al comisiilor specializate. Deși constat că la uh, titlul 4 mai există câteva preocupări. Vreau să atrag atenția Comisiei Bugete asupra acestor aspecte. Domnule președinte, cam atât voiam să vă spun uh, în introducere, pe scurt, ca să uh, vă arăt care sunt punctele cele mai sensibile și mai importante din punctul de vedere al Comisiei. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră clară, exactă și concisă. Ne dați o informație foarte importantă în ceea ce privește ritmul de consum al creditelor de plăți din acest an. Fiindcă am primit reacții contradictoare și chiar acum câteva zile președinția Consiliului considera că ritmul de absorpție al acestor credite era moderat. După nevoile excepționale și neprevăzute de la începutul anului, am uh, revenit la un ritm moderat care confirma decizia luată pentru bugetul 2011 de a limita aceste credite la 2,91% și care confirma votul Consiliului în ceea ce privește bugetul 2012 cu privire la creditele de plăți. Din nefericire, ceea ce ne spuneți dumneavoastră este că evoluția reală nu este aceasta și că, din potrivă, riscăm ca la finele anului să ne regăsim într-o situație neobișnuită și anume, la ultimul uh, buget rectificativ, să nu avem un excedent care să fie rambursat statelor membre, ci din potrivă credite de plăți suplimentare care trebuie să fie mobilizate în funcție de nevoi. Această informație este foarte importantă, bineînțeles, mai ales în perspectiva votului nostru. Ați uh, vorbit și dumneavoastră și am vorbit și noi la coordonatori de ajutorul pentru Palestina. Acest subiect, care este într-o continuă evoluție de la o zi la alta, iată, acum uh, două zile am fost informați de, de decizia luată de Congresul American de a suspenda ajutorul pentru Palestina, valoare de 200 de miliarde de dolari. Bun, nu discutăm, nu ne pronunțăm noi aici uh, Uh, cu privire la politica externă a Uniunii Europene în Comisia pentru Bugete. Comisia AFET este cea responsabilă de acest subiect, dar vreau să vă reamintesc acest lucru pentru ca la vot să avem grijă să reiasă foarte clar faptul că ajutorul european uh, nu vine să compenseze acum lipsa de ajutor din partea altor țări. Dacă dorim să... Bun, se va pune această, se va pune această întrebare, se va ridica această chestiune, dar nu comisia noastră decide în acest sens. Dar dat fiind caracterul foarte delicat al acestui subiect și de evoluția sa de la o zi la alta, trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă cu atât mai mult cu cât, uh, prin intermediul doamnei Ashton, fapt care ne bucură foarte mult, Uniunea Europeană are de acum înainte un loc de seamă în cadrul uh, negocierilor uh, quartetului în activitatea acesteia, ceea ce, bineînțeles, necesită și finanțe de sprijin. În ceea ce privește îngrijorarea exprimată cu privire la rezervă, Bineînțeles, vă împărtășim această îngrijorare și sper să găsim până la urmă o soluție. Doamna raportor, doriți să ne spuneți cum stau negocierile interne la Comisia pentru Buget în vederea pregătirii acestui vot și dacă doriți să răspundeți, să faceți unele observații pe marginea prezentării făcute de domnul director general. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului director general. Și astăzi am uh, avut uh, o reuniune a coordonatorilor foarte lungă și extrem de folositoare, care ne-a permis uh, să ne simplificăm activitatea, încercăm să ajungem la compromisuri, iar acum am înregistrat, am făcut pași înainte pe această cale um, asta față de activitatea noastră de săptămâna trecută de la Strasburg pe drumul acestor acorduri. Se dorește, deci, obținerea unei poziții comune la Parlamentul European care să fie consecventă cu acțiunile noastre de până acum, cu voturile de până acum. Deci dorim să ajungem la un compromis cu privire la chestiuni foarte importante. Dorim păstrarea uh, acțiunilor noastre strategice de concentrare a resurselor și a depunerea accentului pe prioritățile cele mai importante. Este vorba de prioritățile pe care le considerăm noi cruciale, cum ar fi prioritățile strategiei 2020 a Uniunii Europene. Deci, cred eu că putem ajunge la un compromis uh, mulțumitor în ceea ce privește cele mai delicate rubrici dat fiindcă marjele erau negative și care sunt mai delicate, dat fiind importanța strategică pe care o au, cum ar fi uh, rubrica 1A și 4. Am ajuns la acorduri care, într-adevăr, garantează voința Parlamentului European de a finanța prioritățile care au fost exprimate foarte clar de grupurile politice și de comisiile specializate astfel încât Parlamentul va solicita să se depășească proiectul de buget inițial al Comisiei, prezentat de Comisie în aprilie. Vom cere să se folosească instrumentul de flexibilitate pentru aceste rubrici în uh, cantitate, în, pentru 30 de milioane de euro. Avem uh, uh, învățarea continuă, programul de inovare cadru și așa mai departe. Iată, pentru aceste rubrici, vom, pentru aceste linii bugetare vom cere o majorare față de proiectul de buget al Comisiei. Iar la rubrica 4 s-au făcut și mai mari eforturi aici, fiindcă exista o marjă negativă destul de ridicată, 153 de milioane în conformitate cu propunerea comisiei, în care eh, intrau și efectele scrisoare rectificative, deci nu am precupețit niciun efort pentru a putea finanța uh, prioritățile scrisorii uh, rectificative. E vorba de probleme din țările mediteranene. Am inclus deja aceste subiecte care sunt extrem de importante pentru exercițiul nostru bugetar și pentru mandatul de dialogului tripartit. Am ajuns la un acord și în ceea ce privește o, o sumă de 100 de milioane de euro suplimentare pentru Palestina. Iar uh, acest uh, aspect este foarte important pentru mandatul nostru în cadrul dialogului tripartit. Deci cerem să se folosească instrumentul de flexibilitate pentru o sumă de 208 milioane de euro pentru această rubrică bugetară. Aceasta este o propunere coerentă, consecventă, care reflectă prioritățile adoptate de Parlamentul European și care confirmă și voința noastră de a adopta un buget realist, un buget oarecum majorat față de uh, cel asupra căruia am căzut la un acord în negocierile de până acum. Deci, noi ne stabilim, uh, ne exprimăm foarte clar prioritățile nu doar ale noastre, dar uh, și mandatul comisiilor specializate și a grupurilor politice care au fost foarte implicate în această etapă. Deci, până la urmă, această propunere uh, oglindește uh, voința Parlamentului European de a finanța unele priorități în contextul bugetului 2012. Iar în ceea ce privește instrumentul pentru acțiunile pregătitoare și uh, proiectele pilot, am folosit acest instrument aici pentru a putea finanța uh, priorități importante ale strategiei UE 2020 și pentru a Uh, contrabalansa unele linii bugetare unde din motive de marjă fondurile nu, era, nu erau suficiente, deci am, am redat finanțarea acestor linii bugetare prin această rubrică, deci am făcut o treabă bună cu Comisia și dorim acum să primim reacții în ceea ce privește fezabilitatea tehnică a acestor amendamente care uh, ne-au călăuzit pe noi foarte bine. Apoi am introdus um, un amendament în ceea ce privește temeiul juridic pentru persoanele nevoiașe. Vă reamintesc aici acest fapt, fiindcă și domnul director general s-a referit la acest aspect care reprezintă una dintre prioritățile noastre. Vreau să vă asigur de următorul fapt. Sunt de acord cu propunerea dumneavoastră de a introduce rezerva într-o rezervă generală nu la nivelul uh, linilor bugetare individuale, deci ar trebui să, să existe o rezervă generală. Sunt de acord cu această propunere. Vreau să vă liniștesc în acest sens. Mă bucură foarte mult și ce spune domnul director general în ceea ce privește nivelul de credit de plăți. Am discutat acest lucru pendelete, mai ales în cadrul reuniunilor noastre ale coordonatorilor, fiindcă acest aspect ne-a dezbinat uh, la nivelul grupurilor politice. Cu toții am spus că creditele de plăți și creditele de angajament ar, ar trebui să fie legate de angajamentele reale. Iar în momentul în care a venit vorba de uh, angajamente, am fost dezbinați, fiindcă nu se știa foarte clar care sunt nevoile pentru aceste angajamente. Este vorba de angajamentele de, pă- de plăți. Dar până la urmă, așa cum am spus de la început, trebuie să fim consecvenți în poziția noastră de la dialogul tripartit. Trebuie să avem un prag minim uh, un nivel uh, minim pentru plăți, ceea ce a fost propus și de comisie. Sperăm uh, să uh, ajungem la un acord la vot și majoritatea să fie pentru această poziție. Mă bucură faptul că în afară, în afară că am făcut un efort foarte mare pentru a alege în politic foarte bine prioritățile, am reușit să cădem la un acord și în ceea ce privește o abordare strategică o direcție strategic, strategică care uh, nu va lăsa marjă de conciliere, va trebui să ne păstrăm această poziție, iar propunerea noastră, după părerea mea, cred că uh, este foarte apropiată de rezultatul obținut de după vot. Dorim să transmitem uh, următorul mesaj și anume că ne bizuim foarte mult pe comisie în ceea ce privește propunerile lor de majorare a nivelului creditelor de plăți. Domnul Fernandes, vă rog, aveți cuvântul. Să ne, să ne spuneți care sunt uh, propunerile noastre pentru vot și uh, poziția noastră cu privire la bugetul alocat celorlalte instituții. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, încep cu celelalte instituții. Obiectivul este ca acestea să dispună de finanțarea minimă pentru a-și putea desfășura activitatea și prerogativele pentru a face față noilor provocări și noilor prerogative care decurg din tratatul de la Lisabona. Iată de ce am lucrat uh, împreună cu mare exactitate alături de instituții uh, care au prezentat uh, bugete foarte riguroase și care în momentul de față sunt gata să facă eforturi suplimentare, la fel ca Parlamentul European. Iată de ce am făcut o, o restructurare generală a acestor instituții, iar pentru, pentru mediatorul european am operat a, această restituire generală. În ceea ce privește Parlamentul European. Așa cum s-a spus de mai multe ori, Parlamentul European a trecut de la 2,3, de 2,3% fără Croația și fără cele 18 noi state membre la 1,9% cu Croația și cu cei 9 deputați. De la începutul negocierilor și până acum am redus uh, peste 100 de milioane de euro din bugetul Parlamentului. Dacă comparăm elementele care se pot compara, uh, această actualizare, această majorare a bugetul Parlamentului European este doar 0,8%. Fără Croația și cele 18 state membre noi, aceasta este majorare, iar, această, iar această, acest procent trebuie comparat cu ce se poate compara. Dacă uh, suntem uh, sub obiectivul exprimat de comisarul Lewandowski și scrisoarea pe care a trimis-o tuturor, care a trimis tuturor instituțiilor europene În ceea ce privește Parlamentul European și în ceea ce privește amendamentele care sunt finalizate acum, există două proiecte la care am renunțat. În ceea ce privește finanțele, cel mai important îl reprezintă proiectul care avea legătură cu un proiect pilot propus de Comisia AFET. Acesta este un proiect la care am renunțat. În ceea ce privește Casa Istoriei, care beneficiază deja de o rezervă în ceea ce privește prezentarea acestui business plan, plan de afaceri pe care l-am aprobat deja în primăvară, există o noutate importantă pentru noi care uh, răspunde așteptărilor grupurilor politice. Este vorba despre o cooperare inter- interinstituțională pentru atingerea acestui obiectiv și ne bucur aici mm, faptul că președintele Comisiei Europene, într-o scrisoare, își manifestă sprijinul pentru acest proiect. În ceea ce privește înaintarea de amendamente pe marginea uh, e vorba de amendamente care pot fi acceptate sau nu. Amendamentele care se referă la statutul deputaților nu sunt admisibile, este de la sine înțeles. Era aici profit de acest fapt pentru a mulțumi tuturor grupurilor politice, tuturor raportorilor din umbră pentru activitatea desfășurată. Mulțumesc și biroului, fiindcă am reușit să ajungem la un acord care, după mine, este extraordinar și care va aduce cu sine schimbări structurale la nivelul Parlamentului European prin noile reguli impuse pentru interpretare am reușit să economisim 10 milioane de euro, iar uh, și la traducere am reușit să economisim 11 milioane, fiindcă nu se mai face automat. Dar trebuie să înțelegeți foarte bine că principiul, toate toate principiile, principiul multilingvismului, multilingvismului nu va fi niciodată, ni se va aduce atingere niciodată. Acesta rămâne în picioare și va rămâne întotdeauna în orice situație. Se poate face o solicitare pentru traducere, dar acestea își pierd caracterul automat. Parlamentul European și celelalte instituții se îndreaptă către o nouă etapă Având în vedere principiile strategiei 2020, avem nevoie de durabilitate, inovație care să ducă la economii și toate acestea trebuie să fie făcute în mod inteligent. Prioritățile strategiei 2020, creștere inteligentă bazată pe incluziune și durabilă, sunt foarte bine exprimate aici, dat fiind că acum cu noile prerogative a, acest lucru a adus cu sine și noi resurse umane, iar astfel se arată că cu mai puțini bani reușim să facem mai multe lucruri și reușim să ne asumăm mai multe competențe. Acest lucru este rezultatul eforturilor grupurilor politice, ale serviciilor administrative și iată, în acest fel, Încercăm să facem față și noi provocărilor cu care ne confruntăm, așa cum se așteaptă cetățenii de la noi. Excelența activității noastre este un obiectiv care nu va fi niciodată uitat, trecut cu vederea și iată, prezentăm aici un buget, toate instituțiile prezintă un buget care reprezintă o creștere negativă, dat fiind că este sub rata inflației deputații își aduc și ei contribuția pentru a fi posibil acest lucru, la fel ca și funcționarii instituțiilor europene. Și iată, așa încercăm și noi să punem umărul în aceste vremuri de restriște care sperăm să treacă cât mai curând. Très bien, je vous remercie. Mulțumesc. Aș dori să insist asupra unui punct. A cerut cineva să ia cuvântul? Domnul Vaughan. Uh, Monsieur Vaughan. Sorry, sorry, I just wanted... Îmi cer scuze, domnule președinte. Aș dori să reacționez foarte repede la ultima intervenție a domnului Fernandez. Pe bună dreptate a spus că Acum există un acord amplu pe majoritatea punctelor bugetare, atât în ceea ce privește bugetul Parlamentului, cât și în ceea ce le privește pe celelalte instituții. Am căzut de acord că ar trebui să uh, să reformulăm uh, bugetul acestor instituții pentru că altfel nu vor putea funcționa pe viitor. În ceea ce privește celelalte puncte menționate, da, uh, avem informațiile necesare și garanțiile necesare pentru Casa Istoriei Europene. E necesar să analizăm planul de afaceri care a fost uh, dat publicului recent și pe care l-am primit și noi recent. Cred că mm, așa vom putea proceda mai departe. Iar în ceea ce privește celelalte subiecte, în ceea ce privește costurile de călătorie, există acum un acord. Dorim să reducem bugetul cu 5%. Și menționez încă un lucru în ceea ce privește înghețarea alocațiilor. Există un acord că ar trebui să înghețăm parte din aceste alocații pentru anul viitor. Socialiștii ar dori însă să meargă mai departe, să fie înghețate toate tipurile de alocații pentru anul viitor. S-a pus întrebarea dacă vom putea face asta, pentru că va fi afectat statutul membrilor. Dar am putea totuși să încercăm să introducem câteva amendamente în acest sens. Sigur că se poate spune că nu toate vor fi admisibile, dar uh, socialiștii sunt uh, de părere că ar trebui ca toate alocațiile pentru anul viitor să fie supuse înghețării. Mulțumesc, am discutat îndelung despre acest subiect la reuniunea coordonatorilor și am spus următoarele lucruri. În legătură cu toate eventualele amendamente, deocamdată nu există amendamente, însă pentru toate eventualele amendamente referitoare la remunerația deputaților și a funcționarilor, nu avem competența juridică. Așa este prevăzut în regulament și așa a confirmat hotărârea Curții de Justiție, care uh, condamna hotărârea Consiliului, care dorea să penalizeze funcționarii și astfel nu respecta statutul. Însă, în ceea ce privește toate celelalte dispoziții legate de statut, dar care nu se referă la salarii, tot ce înseamnă indemnizații și altele, conform avizului Serviciului Juridic al Parlamentului, atunci, în ceea ce privește bugetul Parlamentului, hotărârea trebuie luată de birou. Însă, cu siguranță, plenara poate să uh, se opună deciziei biroului. Biroul Parlamentului nu este o organizație care să aibă suveranitatea în Parlament, ci plenul Parlamentului este suveran. Pentru ca plenul să se poată pronunța în această procedură bugetară, trebuie ca amendamentele să fie depuse la Comisia Bugete. Dacă sunt respinse la bugete, trebuie să fie depuse din nou de către un grup în plenară. Așadar, dacă vor fi amendamente în legătură cu aceste titluri, aceste amendamente care nu obțin acordul politic, pentru că avem niște precedente dificile între COBU și birou, atunci sunt supuse la vot. Și la vot se întâmplă ce se întâmplă în plen atunci președintele Parlamentului hotărăște dacă sunt admisibile juridic sau nu. Eu consider că nu este o problemă juridică și sper că politic vom reuși să rezolvăm această chestiune în cele mai bune condiții. Doresc să adaug o ultimă observație. În atenția colegului Reimer Böge, care a fost invitat la reuniunea coordonatorilor, dar nu a putut veni, Vreau să spun că, conform spuselor Francescai Balzani, ne îndreptăm spre un acord politic care va duce la depășirea plafoanelor pentru categoriile 1A și 4, cu niște sume relativ moderate. Ideea politică este, așa cum am făcut și anul trecut, să nu votăm amendamentele cu asterisc, o formulă pe care am utilizat-o înainte de tratatul de la Lisabona și care pe plan juridic era dubioasă înainte de tratatul de la Lisabona și care e și mai dubioasă după tratatul de la Lisabona. Și, deci, am hotărât să propunem în amendamentele noastre, așa cum a făcut Comisia Europeană în proiectul de buget la una dintre categorii pentru prima oară, să Cerem să se financeze acest excedent mobilizându-se instrumentul de flexibilitate și astfel mobilizăm acordul interinstituțional. Raportorul pe acordul interinstituțional trebuie să își dea avizul cu privire la această procedură. Va trebui să vedem cum putem, cu timpul, să obținem un acord, să adoptăm acest raport în același timp cu bugetul. Așa cum procedăm, atunci când este vorba de mobilizarea fondului de ajustare la globalizare și în legătură cu care avem nevoie de un vot bugetar propriu-zis și de un vot al raportului lui Reimer Böge referitor la uh, acordul interinstituțional. Cred că puteți folosi pauza de prânz, poate, pentru a pune la punct detaliile, ca să fim siguri că uh, ne îndreptăm într-o direcție cu care toată lumea este de acord. Bun, dragi colegi, dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, vă mulțumesc. Îi mulțumesc domnului director general Suspend ședința și vă dau întâlnire la, 5, la ora 15 cu cartelele de vot. Nu uitați! Vom avea neapărat nevoie de acestea și vă rog să aveți și toate documentele și tabelele, listele de vot. Se suspendă ședința.